colleagues, uh, I was suggest... Dragi colegi, mi s-a sugerat să începem și va sosi și președintele în curând, sper. Așadar, bună dimineața tuturor și haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi, punctele 9 și 10 în legătură cu acordurile UE-Armenia privitoare la uh, Uh, facilitarea emiterii vizelor și um, în legătură cu readmisia persoanelor care mm, locuiesc fără autorizare au fost amânate la solicitarea uh, raportorului. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, de fapt la solicitarea raportoare dacă nimeni nu are nimic de obiectat, vom face modificarea după cum am spus. Trebuie să adoptăm uh, procesele verbale ale reuniunilor din 9, 10, octombrie 2012, nimeni nu are nimic de obiectat, de asemenea, așa acum să vedem ce se întâmplă cu negocierile interinstituționale în uh, procedurile legislative. dar da mai întâi cuvântul domnului Moraes în legătură cu al șaselea uh, trialog cu tema lucrătorii uh, sezonieri, uh, care a avut loc uh, uh, ieri după amiază și dau cuvântul domnului Moraes. Mulțumesc, doamna președinte. Am avut cel de-al cincilea dialog privitor la lucrătorii sezonieri în cursul acestei săptămâni și, deși nu am ajuns la un acord, am avut totuși uh, discuții foarte fructoase sub președinția irlandeză și aș mulțumi acestei președinții pentru modul foarte rapid în care am putut face progrese pe niște puncte esențiale. Uh, în urma încheierii uh, pachetului azil, eu cred că dosarul acesta al muncitorilor sezonieri eh, e afectat și de uh, imigrația ilegală și lucrătorii fără calificări, mm, apoi în legătură cu sancțiunile, angajatorii, uh, cazarea, cote și așa mai departe, toate acestea sunt chestiuni delicate și cred că e bine că s-a făcut un progres în legătură cu ele, dar din păcate n-am ajuns încă la un acord final, însă sper că putem să finalizăm dosarul înaintea pauzei de vară. Pe 8 iulie se va desfășura o nouă întâlnire și cu acea ocazie eu sper că cu puțină bunăvoință vom ajunge la un acord. Și asta spun și pentru că toată lumea e destul de obosit, așa că sper că încă un efort și pe 8 iulie vom reuși. Da, din nou, mulțumesc că președinției irlandeze și personalului suntem foarte aproape de acest acord și mă bucură uh, modul în care s-au desfășurat lucrurile. Mulțumim, domnule Moraes. Acum avem uh, regulamentul uh, precursorilor de medicamente, raportul HED, s-a ajuns la un acord informal între Parlament și Consiliu pe această temă săptămâna trecută. Am fost informată că și Corepero a adoptat textul ieri și după primirea unei scrisori de la Consiliu am putea avea un vot de confirmare în libe pe 8 sau 9 iulie în legătură cu acest acord. Acum, raportarea, din păcate, nu poate participa la ședința de astăzi, dar aș vrea să o felicit, la fel cum îi felicit și pe raportarea din umbră pentru rezultat. Și apoi, spune să trecem la punctul 6, și anume utilizarea datelor din record, registru cu numele pasagerilor, PNR. Raportor este domnul Kirkhope. Propunerea este în discuție din 2011, s-a dezbătut de mai multe ori în comisie pe puncte cum ar fi proporționalitatea sistemului, limitarea scopului, perioada de păstrare, drepturile pasagerilor, protecția datelor. În aprilie în acest an am votat în LIBE și majoritatea a respins propunerea și apoi uh, un raport uh, final a fost transmis la plenară. Conform, în conformitate cu regulul 175, plenarea a decis în iunie să trimită dosarul înapoi la comisie pentru deliberări ulterioare, deci astăzi trebuie să discutăm uh, ce trebuie făcut în continuare, astfel încât dau cuvântul raportorului, domnul Kirchhoff. Mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc și pentru ocazia oferită de a discuta din nou acest dosar la Comisia Libe. Și facem această discuție astăzi pentru că, după cum am spus, Parlamentul în plen a avut ocazia să respingă acest uh, dosar, dar a hotărât că el trebuie retrimis în încercarea de a găsi un compromis, retrimis la uh, Comisia noastră. De aceea, asta și voi încerca să fac și sper că putem coopera de acum înainte în mod constructiv. Și, doamnă președinte, Ați uh, subliniat care sunt uh, punctele esențiale, dar sper că putem găsi un acord și știți cu toții cât de important este acest dosar, atât pentru a proteja datele, cât și pentru a proteja drepturile fundamentale ale pasagerilor și cetățenilor Uniunii Europene, dar și pentru a combate crima organizată și terorismul. Subiect uh, care știm cu toții că este atât de important încât noi am creat o comisie specială, CRIM, pentru uh, a-și dedica activitatea acestei teme. Știu că astăzi uh, ni se va vorbi despre directiva uh, pentru protecția datelor, despre închisori, necesitatea de a avea un asemenea sistem. Am înțeles care sunt îngrijorările lor, dar este exact motivul pentru care este important, cred eu, să avem un cadrul juridic uh, european foarte clar și un set de drepturi pentru liniile aeriene și pentru pasageri, specific pentru utilizarea acestui registru cu numele pasagerilor, care uh, pentru moment, după cum știm, nu este deloc reglementat la nivel european și unde am văzut foarte clar că există sisteme aleatorii uh, care apar zi de zi. Directiva asta tratează utilizarea PNR uh, într-un mod care nu se face în directiva pentru protecția datelor. Uh, și știți că a durat uh, ceva timp până când a fost adoptată și pusă în aplicare. Sper că astăzi Comisia ne poate explica din nou valoarea datelor din registru și de ce este esențial ca, pentru că, din cauza că un număr din ce în ce mai mare de state membre utilizează aceste sisteme, să îi reglementăm utilizarea. Din nou a solicitat să facem o dezbatere constructivă ca să putem uh, face progrese cu acest dosar, plenarea ne-a dat un mandat clar și anume să reexaminăm acordul în mod responsabil. Eu uh, mi-am uh, afirmat disponibilitatea față de raportorii din umbră. Sper ca împreună, în scurt timp, să putem discuta ce e de făcut și să avem și un rezultat pozitiv și asta în interesul tuturor cetățenilor europeni și a pasagerilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirkhope. Cine mai dorește să ia cuvântul? Doamna Romero Lopez. Da, mulțumesc doamnă președintă. Mi-ar fi plăcut să aud și care e poziția PPE-ului, însă se pare că raportorul din umbră din partea acestui grup nu este de față. Eu sunt, desigur, membru a grupului socialist și consider că propunerea domnului Kirkhope poate fi interesantă în sensul că trebuie să facem mai multe eforturi și să uh, vedem ce e de făcut, pentru că propunerea și dosarul e unul uh, complicat. Situația e dificilă. Mai apoi, pentru că mergem în paralel cu directiva pentru protecția datelor. Așadar, cred că aici putem avea ocazia să continuăm discuția uh, asupra unei teme atât de importante, nu doar pentru că din motive obiective a fost respins dosarul în plen în ultimul moment, ci și pentru că s-au adăugat alte elemente în legătură cu protecția datelor în lume și în Europa, astfel încât se poate pierde încrederea publicului și pentru a avea încredere trebuie să existe multă claritate în strategia de securitate și luptă împotriva criminalității. Astfel încât eu aș spune că ar fi interesant ca la o nouă reuniune a raportorilor din umbră să vedem dacă putem ajunge la un acord poziția grupului meu e deja cunoscută domnule Kirk, de către domnul Kirchhoff, pentru că am depus amendamentele pe care dumnealui le știe. Însă ă, mai avem încă puncte de clarificat, de aceea ar fi foarte bine să ne continuăm munca comună și discuția pe această temă. Frau Ernst, bitte. Ernst, vă rog. Merci. <laughs> Ja, ähm, vielen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru faptul că ați prevăzut uh, încă o dată dezbaterea. Este și conform uh, preocupărilor noastre. Noi am vrut să știm cum se va continua aici. Și cred că ultimele scandaluri cu care avem de-a face, provocate de mm, guverne până la urmă, Uh, ne arată că trebuie să mai discutăm încă o dată în mod foarte serios despre modul în care pot fi uh, protejate datele cetățenilor europeni. Ce este necesar pentru a garanta această protecție și ce este necesar pentru ca um, preocupările ce țin de securitate să fie luate în considerare. Deci mă bucură faptul că are loc o, mai, o dezbatere în continuare, că se iau mai mulți pași Înainte de a continua să discutăm despre registrul cu numele persoanelor, PNR, ar fi important să se organizeze o reuniune cu raportorii, raportorii din umbră, referitor la temele ce țin de protecția datelor, regulamentul referitor la protecția datelor, directiva aferentă, PNR-ul Uniunii Europene și eu aș propune ca și Europol să fie inclus aici, în aceste discuții ar trebui să dezbatem care sunt relațiile, care sunt uh, legăturile ce țin de conținut uh, și cum dorim să le abordăm. Toate aceste lucruri ar trebui să fie discutate în liniște și ar trebui să ne luăm timp suficient pentru asta. În al doilea rând, trebuie să clarificăm care sunt faptele referitor la uh, în ce măsură statele membre aplică uh, prevederile referitor la PNR, o astfel de documentație referitoare la statele membre și la modul în care au implementat PNR-ul um, ar fi foarte utilă astfel încât să putem discuta despre acest subiect. Nu pur și simplu să numim țări și să spunem da, ei fac ceva, ei vor să facă ceva, nu este suficient. Uh, de asemenea, aș dori să discut cu uh, autoritățile de uh, protecția datelor. Uh, supraveghetorul european uh, pentru, uh, pentru protecția datelor. Deci aceasta este propunerea noastră. Domnul Fos. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să Salut faptul că raportorul uh, a fost de acord să putem discuta din nou acest subiect uh, și procedura și, de asemenea, să mai discutăm și aspectele ce țin de conținut, uh, unde nu găsim încă o bază comună. S-a s-au um, abordat unele subiecte la care doresc să mă refer și eu. Pe baza scandalurilor actuale uh, existente, trebuie să, cred că putem să ne dăm seama exact ce înseamnă sau ce trebuie să facă reglementarea pe care dorim să o adoptăm. Uh, aceste scandaluri ne arată exact cum ar trebui să fie legislația legăturile la care s-a făcut referire, eu nu le pot înțelege. Uh, problemele pe care dorim să le uh, rezolvăm, uh, ce fel de date sunt colectate, cât timp vor fi ele stocate. E bine, acestea nu au nimic de a face cu directiva și cu protecția datelor în sine, pentru că nici măcar nu rezolvăm aceste probleme aici pentru PNR al UE, ci aceste aspecte sunt uh, prevăzute în um, legislația PNR-UE. Trebuie să facem distinția între uh, lex generalis și lex specialis. Nici nu vom spune ce fel de avioane luăm, ci vom stabili niște principii. Și aceste principii trebuie să fie prevăzute în directiva pentru uh, PNR. Deci aceste legături menționate nu mi se par uh, relevante. Putem să discutăm despre asta, dar din punct de vedere al conținutului nu se va schimba foarte mult. Salut dacă putem în discuția care urmează să am putea să căutăm compromisuri care să, um, să ne facă să progresăm, o bază comună. Um, registrele la nivel național evoluează pentru că nu există reglementări la nivel european și de aceea este foarte important să acționăm cât se poate de rapid. Mulțumesc. Mrs. Entveld. Doamne Entveld, mulțumesc foarte pe scurt, deoarece vreau să mă limitez la aspectele procedurale oricum, s-a vorbit mult uh, despre fondul problemei și se va vorbi încă și mai mult, sunt convinsă, însă din primul moment eu am avut două argumente pe care le mențin. În primul rând, dacă spunem că avem nevoie de o directivă europeană pentru a armoniza programele naționale deja existente, atunci vreau să obțin informații legătură cu acele programe naționale. Și am cerut asta nu de ieri, de azi, ci de ani de zile. Și astăzi auzim că sunt 16 țări care au programele lor naționale. Foarte bine, dar atunci vreau să am și eu detalii din partea Comisiei Europene despre aceste programe. Nu cred că cer prea mult. În al doilea rând, știu că unii nu sunt de acord, nu sunt de acord dar cred și am spus asta iarăși de la început, că asta este legată, că asta este legată cu directiva de protecție a datelor. Cred că nu are sens să creăm o, un spațiu de cooperare de justiție și poliție, uh, și sunt de acord cu o asemenea inițiativă, însă toate toate trebuie bazate pe un acord pentru protecția datelor. Nu cred că trebuie să renegociem protecția datelor pentru fiecare lege care se leagă de tema asta. Dacă ești ofițer de poliție și te ocupi de protecția datelor se aplică o lege, cu mandatul de arestare altă lege, o anchetă se desfășoară conform unei a treia lege. Nu are sens, nu așa se face politică. Știu că unii spun, bine, dacă legăm cele două, atunci vom avea nevoie de ani de zile, dar iată, iată ce revelator este acest lucru. Acceptăm oare că, uite, Consiliul nu vrea să adopte o directivă pentru protecția datelor, că asta schimbă întreg, întregul tablou, întreaga strategie. Dacă asta spunem noi astăzi, atunci asta trebuie să discutăm. Eu lucrez uh, precând de la presupunerea că și Consiliul va, își va face treaba și va adopta o directivă. Și dacă așa, de fapt, dacă nu, lucrurile nu stau așa, atunci să spună Consiliul Public, foarte clar. Dar până nu există o asemenea declarație, eu presupun că o directivă pentru protecția datelor va fi adoptată sunt foarte dornică să lucrez uh, pe această temă, dar trebuie să mi se răspundă acestor întrebări. Domnul Albrecht. Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Dați-mi voie întâi să spun că încă sunt dezamăgit, câtva de faptul că votul a fost destul de clar în comisie, în plen, pentru a se trimite dosarul înapoi la comisie sau mă rog, pentru respingerea propunei comisiei. Și nu cred că asta am vrut noi aici de la Comisia Libe, deci va trebui să ne respectăm hotărârea, cred eu. Însă, pe fond, știți că eu de multe ori am spus că există consecințe constituționale grave uh, care decurg dintr-o asemenea propunere. Dacă vedeți sentințele curții, uh, de, curții pentru drepturile omului de la Strasbourg, de exemplu cazul Malta, am mai spus asta, că nu s-a respectat statul de drept, că nu s-au respectat uh, drepturile omului, articolul 7.8 al Convenției pentru viața privată și protecția sa o anchetă are loc din senin și vreau să mă refer și la directiva privitoare la stocarea datelor care a fost uh, respinsă de către cinci curți constituționale din statele membre în legătură cu punerea sa în aplicare, dar și în ce privește directiva ca atare, pentru că acum uh, există o întrebare preliminară pe masa Curții Europene de Justiție o anchetă preliminară și lucrurile se vor negocia la curte în iulie și sunt semne de întrebare foarte clare. De exemplu, care e necesitatea stocării generale a datelor într-o societate democratică. Apoi, din punct de vedere al statisticilor, și apoi dacă facem o comparație uh, între date de telecomunicație, date de trafic, uh, care sunt uh, stocate timp de șase luni, dacă comparăm asta cu o stocare pe o perioadă de ani de zile și cu analizele generale ale tuturor datelor din registrele cu numele pasagerilor, se pare că se încalcă încă și mai mult viața privată. De aceea spune că măcar ar trebui să așteptăm să vedem ce sentință va da Curtea de Justiție înainte să uh, continuăm cu adoptarea acestor măsuri. În plus, nu cred că e, din punct de vedere politic, foarte bine să facem asta în lumina dezbaterilor pe care le-am avut uh, pe tema supravegherii să nu a, uh, prevedem măsuri de supraveghere preventive. Noi trebuie să avem un a, uh, schimb de informații mult mai bun uh, pentru aplicarea legilor, pentru cooperarea polițienească de justiție, a, în ce privește anchetele. Și, sigur, asta pentru a aresta pe infractor. De avem nevoie de mai bună informare, avem nevoie de aceea de standarde comune, pentru cooperarea polițienească și cooperarea organelor de justiție. Și asta, acesta le vom obține prin directiva europeană pentru protecția datelor. Asta să fie temeiul cooperării polițienești și de justiție în Europa. Și un, uh, o măsură foarte importantă pentru un mai bun schimb de date. Și nu știu de ce ar trebui să spunem că suntem de acord că această directivă nu mai uh, sosește odată. Cred că scopul final și ultima măsură ar fi o măsură sub, de supraveghere generală, ceea ce nu cred că ar fi compatibil cu o societate bazată pe statul de drept democratică. Deci, întâi ar trebui să avem standarde comune și mai bune pentru un mai bun schimb de informații și trebuie să insistăm, da, să avem o întâlnire comună în care să analizăm uh, directiva de protecție a datelor cu Europol, uh, și, cu, și PNR și apoi să ne gândim la uh, alte măsuri și la standarde comune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kadenbach! Dankeschön, ich darf heute in Vertretung von Josef Weidenholzer und Birgit Zipp. Vă mulțumesc! Intervin acum în numele colegilor mei care nu au putut fi prezenți în discuțiile referitoare la dosarul vizând pasagerii. Se vorbea despre proporționalitate și despre necesitatea măsurii, dar sensul unei astfel de directive poate aduce semne de îndoială. Mai mult control nu aduce în mod necesar mai multă securitate, ci poate un control exagerat, mai puțină libertate. Nu trebuie să luptăm doar împotriva terorismului, există și alte tipuri de infracțiuni care ar trebui acoperite. La finele lui aprilie, Comisia competentă pe fond la Parlament a respins propunerea Comisiei cu 30 de voturi împotrivă și nu folosește la nimic acum să rediscutăm amendamente vechi care nu au fost tratate în întâlnirea anterioară a Comisiei, tocmai pentru că întreaga directivă a fost respinsă în bloc. Dacă vrem să fim coerenți și în interesul cetățenilor, trebuie să uh, ținem seama de uh, această respingere. De îndată ce constatăm că statele membre uh, utilizează date fără autorizare și uh, încalcă libertatea cetățenilor, nimeni nu înțelege acum dacă hotărâm să uh, adoptăm o directivă vizând uh, protecția datelor. Eh, ja, dank u, dank u wel, voorzitter. Um, ik, ik heb met bijzonder veel interesse naar deze discussie. Domnul Zisetra, mulțumesc. Uh, am fost foarte atent la această dezbatere, tocmai pentru că eu am crezut că am votat deja. Uh, a fost un uh, vot cât se poate de clar din punctul meu de vedere. și ni s-a tot spus, haideți să nu respingem, să obținem un compromis. Dar care a fost scopul de la bun început? Acum se dorește demararea unor noi negocieri, tocmai pentru că e nevoie de reglementare în statele membre, dar acesta, din punctul meu de vedere, nu e un argument. Securitatea și justiția e, ține de competența statelor membre prin tratate. Și nu cred că ne dorim un rezultat care să înseamne mai puțină Europa. Nu cred că ă, putem vorbi de o simplă încercare. A fost un vot real și ar trebui să respectăm lucrurile asupra cărora am decis și asta de dată recentă. Ce trebuie să facem, în schimb, e să stimulăm statele membre să respecte tratatele și competențele ce le revin. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul din nou domnului raportor, domnul Kirchhoff, poate Comisia sau Consiliul ar dori să intervină. Dacă nu, nu e cazul, ba da. Comisia, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, uh, Chairman. Well, the commission... Mulțumesc. Comisia a luat notă de decizia luată de uh, ședința plenară din 10 iunie și salutăm faptul că dezbaterea continuă în Parlament asupra propunerii de directivă pe NERCA, o propunere legislativă foarte importantă în același timp. Am ascultat cu atenție neliniștile exprimate astăzi aici vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei și uh, luăm cât se poate de în serios aceste opinii. Comisia susține uh, o mediere în vederea compromisului și uh, obținerea unei directive PNR pentru UE. Permiteți-mi să vă spun ce se întâmplă la nivel național, pentru că e o întrebare ce a revenit mereu în discuțiile dumneavoastră. Așa cum uh, Comisia a răspuns și unei întrebări scrise, 16 uh, state membre au solicitat finanțare pentru a dezvolta unități de registre cu numele pasagerilor la nivel național, potrivit legislației UE. Uh, acest lucru arată că un număr important de state membre ia măsuri la nivel național pentru a implementa astfel de sisteme PNR. Din punctul de vedere al Comisiei, aceasta subliniază nevoia unei abordări coerente la nivelul Uniunii Europene. Am luat notă de solicitarea de informații suplimentare vizând aceste activități și vă promitem să revenim cu astfel de informații. Mulțumesc! Președintele, Consiliul dorește să intervină sau să comenteze? Nu, nu este cazul. Atunci îi dau din nou cuvântul domnului Kirchhoff, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva cuvinte în plus. În ciuda unor rezerve, cred că discuția noastră a fost una pozitivă acum. Doream să clarific câteva elemente. Odată mă adresat domnului Albrecht Uh, lucrând cu dumnealui, știu că e un democrat și probabil înțelege că nu e de ajuns să spunem că o comisie a decis un lucru și ca atare întregul Parlament trebuie să aprobe acest lucru. Din câte știu eu, comisia oferă un aviz și niște recomandări Parlamentului, dar în cele din urmă Parlamentul are ultimul cuvânt de spus și ia o decizie. La fel și domnului Zestra, am să-i trimit o copie a regulamentului de funcționare al PE, dacă nu este la curent cu procedurile pe care noi le-am urmat punct cu punct și cred că e în interesul tuturor să fim conștienți în ce punct ne aflăm astăzi. Uh, într-adevăr, acest text este foarte uh, complicat. Doamna Intel știe foarte bine ce complexă e situația. Preocuparea mea e că ne va trebui mult timp. Nu că această directivă nu va deveni realitate, dar va dura foarte mult. Cred că și Comisia ne-a indicat uh, în mod limpede că ne confruntăm cu o situație în care, la nivel național, apar în mod aleatoriu sisteme de PNR. Și standardele, calitatea, criteriile pe care noi le vom introduce în sistemul UE se vor aplica apoi în statele membre. Așa trebuie să se întâmple. Trebuie să oferim aceste uh, con- clauze de salvgardare pentru pasageri și uh, aranjamentele de călătorie să fie satisfăcătoare și pentru transportatori, și pentru liniile aeriene și special pentru pasageri statele membre trebuie să se asigure că vor respecta acest sistem UE. E nevoie de un set unic de standarde. Nu ne dorim o sumedenie de sisteme paralele. În fine, așa cum știți, vorbim despre felul în care vom proceda. Avem nevoie de Eurodac, de asemenea cu directivele vizând uh, informațiile la nivel european, toate aceste elemente sunt foarte importante. De 18 luni sau mai mult discutăm despre această uh, măsură și sunt uh, deschis și sunt de acord cu domnul Romero Lopez e momentul să dezbatem uh, punctele sensibile. Sunt cât se poate de deschis în calitatea mea de raportor și sper să obținem un progres pe acest dosar. Mă declar cât se poate de cooperant. Vă mulțumesc, domnule președinte. Atunci ne oprim astăzi aici cu observațiile domnului raportor. Vom vedea ce urmează. Dacă sunteți de acord, Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, stabilirea listei țărilor terțe, ai căror resortisans trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe, ai căror resortisani sunt exonerați de această obligație. Doamna raportor, doamna Maria Gabriel, este aici? Da. Și îi vom da cuvântul, după care vom avea o dezbatere deschisă uh, alături de Comisie și Prezidențial. Doamna Gabriela, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous... Mulțumesc, domnule președinte. În ce scuze, spune președintele. Vă rog cei care părăsesc sala să o facă fără zgomot, așa încât noi să ne putem continua munca. Mulțumesc, doamna Gabriela, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Întâi de toate, mulțumesc raportorilor din umbră, Comisiei, președinției irlandeze pentru dialogul constructiv și regulat care, de la bun început, ne-a permis să avansăm pe acest dosar în cunoștință de cauză. Doresc să reamintesc că Uh, regulamentul 531-2001 fixează țările terțe ai căror um, resortisanți au obligativitatea de viză pentru trecerea frontierelor externe, așa numită listă negativă. Și, de asemenea, lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați, așa numită listă pozitivă. Mai multe elemente. Uh, Modificarea regulamentului e un uh, raport de progres. Apoi, determinarea listei negative, respectiv liste pozitive, se face prin intermediul unei evaluări ponderate de la caz la caz, pe baza unor criterii legate special de imigrația clandestină, securitatea și relațiile externe ale UE se ține seama de asemenea de două principii, coerența regională și principiul de reciprocitate. Dat fiind că aceste criterii pot să evalueze în timp, e necesar ca la intervale regulate să fie reevaluate listele, cea pozitivă respectiv cea negativă. În propunerea actuală, Comisia dorește să actualizeze regulamentul. În textul inițial al Comisiei se fac trei propuneri și fiecare este justificată. Așa voi structura și eu uh, intervenția, reamintindu-vă propunerile comisie, precum și justificările ei. După care am să vă fac propriile mele recomandări. 1. Comisia Europeană propună suprimarea obligativității vizei pentru resortisanții uh, țărilor insulare din Caraibe și Pacific, Dominica, uh, insulele Marshall, Kiribati, Micronezia, rog, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent și Grenadine, insulele Solomon, Samoa, Timorul Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu și e necesar să precizăm cele mai importante aspecte ale acordului. Reciprocitatea completă este asigurată așa încât punerea în aplicare a uh, regulamentului să se facă. Resortisanții nu pot beneficia de uh, exonerarea de viză decât dacă acordul bilateral este conclus și pus în aplicare. un aspect care pe noi ne interesează în mod deosebit. Cea de-a doua propunere a Comisiei suprimarea obligației de viză pentru toți cetățenii britanici care nu sunt resortisanți ai uh, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Președintele, vă întrerup. Insist ca membrii prezenți în sală să păstreze tăcerea. O colegă, o eurodeputată, are cuvântul. Vă rog să arătați puțin respect. Mulțumesc, domnule președinte. În fine, cea de-a treia propunere a Comisiei vizează lista negativă și ea propune includerea Sudanului de Sud în lista statelor terțe, a, ai căror resortisanți sunt uh, obligați la viză. Eu su, susțin propunerea Comisiei și aș uh, prezenta acum justificările acestor state insulare din Caraibe și Pacific la lista pozitivă precum și anumite categorii specifice de cetățeni britanici. În ce privește transferul uh, statelor insulare din Caraibe și Pacific, obligativitatea vizei nu mai are justificare astăzi, deoarece aceste țări nu mai prezintă niciun risc legat de imigrația clandestină, uh, la ordinea publică sau la securitatea statelor europene. Mai mult decât atât, ca și raportor, uh, susțin transferul acestor țări pe lista pozitivă, deoarece reprezentarea consulară în statele terțe vizate E un obstacol suplimentar în măsura în care cetățenilor trebuie să solicite vize Schengen în străinătate, ceea ce înseamnă un cost important și complică traversarea frontierelor externe. În ce privește siguranța documentelor de călătorie livrate de state terțe, terțe acestea nu prezintă riscuri. Uh, deci eliberarea pașapoartelor biometrice a devenit practic o condiție a transferului țărilor din Balcan din lista negativă în cea pozitivă. Același lucru se aplică uh, și pentru Dominica, Granada, Saint Vincent, mm, Trinidad, Tobago, pentru că acestea au pașapoarte CARICOM care sunt lizibile de uh, mașinile noastre automate și înlocuirea lor cu pașapoarte biometrice va interveni într-un viitor apropiat. Apoi, clarificarea uh, categoriilor specifice de cetățeni britanici. Datele statistice arată că grupurile de resortisanți britanici, acum enumerate la punctul 3 al anexei 1, prezintă riscuri în ce privește migrația clandestină către spațiul Schengen și că majoritatea trăiește în insule din Caraibe care au legături și asemănări notabile cu uh, țări vecine care beneficiază de exonerare. La fel se întâmplă și pentru siguranța documentelor de călătorie. În fine, actualizarea uh, listei negative cu adăugarea Sudanului de Sud Doresc doar să vă reamintesc că pe 9 iunie 2011 Sudanul de Sud și-a declarat independența oficială față de Sudan. Pe 14 iulie 2011 țara a devenit membră a ONU și uh, anexa trebuie deci modificată pentru a uh, include o mențiune expresă la această cea mai tânără țară din lume. Acum, justificările pentru categoriile enumerate. Uh, Salut propunerea comisiei, dar în calitate de raportor cred că e necesar să facem și câteva recomandări. Odată, <clears throat> aș invita comisia să revadă obligativitatea de viză pentru membrii uh, adunării parlamentare ACPUE atunci când aceștia participă la întâlniri în spațiu, organizate în spațiul Schengen. Desea se confruntă cu probleme și ar fi bine să găsim o soluție pentru ei. În al doilea rând, doresc ca Parlamentul European să fie implicat și informat în timp real cu tot ceea ce ține de acordurile bilaterale, dar și orice modalitate de aplicare a acestor acorduri, cum evoluează negocierile și în ce fel Parlamentul poate fi informat. Astfel, fac referire la obligația de a respecta dreptul de informare a Parlamentului European la fiecare etapă a procedurii și cel puțin o dată la șase luni. În ce privește acordurile în vigoare, aș invita Comisia Europeană să informeze Parlamentul imediat despre orice evoluție nouă și care ar putea duce la suspendarea unui acord. În ce privește acum criteriile menționate în propunerea actuală într-un considerent. Invit Comisia Europeană să reflecteze asupra unei modificări a regulamentului pentru a include aceste criterii într-un articol al textului și să vegheze la o bună definire și o definire în detaliu a acestor criterii. În fine, în ce privește anexele și felul în care uh, pot fi și trebuie actualizate, insist că acesta este punctul de referință. La orice moment trebuie să știm în ce fel sunt modificate ori actualizate anexele și în acest sens invit la o reflexie mai aprofundată, așa încât niște acte delegate să poată fi introduse aici, tocmai pentru a actualiza în mod constant anexele, acestea fiind punctul de referință numărul 1. Iată recomandările mele prezente în raport. Acum uh, sunt cât se poate de deschisă la observațiile și sugestiile colegilor, dar și ale comisiei, mulțumindu-le tuturor. Merci, Madame Raviel. Mulțumesc, spune președintele, doamna Invelt. Mulțumesc, domnule președinte. Citesc uh, declarația domnului lui Michel, raportor din Umbra, care nu poate fi prezent. Îl reprezint așadar, îi citesc uh, declarația. Iată contribuția dumnealui la dezbatere în franceză. Doresc să mulțumesc, domnule raportor, pentru munca excelentă și pentru grija ei de a asigura transparența. Desigur, sunt în favoarea propunerii comisiei, suprimarea obligativității vizei e un semnal pozitiv pentru țările citate. Dincolo de facilitarea contactului între indivizi, suprimarea obligativității vizei e recunoașterea implicită a unei bune administrări a fluxurilor migratorii, precum și a flexibilității statului de origine. Impactul economic de asemenea non-neglijabil, de exemplu, creșterea numărului de turiști și de călători reducerea costurilor de asemenea. Așa cum precizează propunerea de regulament, țările vizate nu prezintă niciun risc în termen de imigrație clandestină sau amenințare la ordinea publică a Uniunii Europene. Reciprocitatea uh, se va aplica tuturor cetățenilor Uniunii Europene care doresc să deplaseze în aceste țări. În reuniunea uh, regională parlamentară paritară UE-ACP la uh, Santo Domingo în februarie anul trecut, Membrii ACP au semnalat dificultatea lor și a guvernelor lor în uh, deplasările către statele UE. Comunicatul final al acestei reuniuni regionale a solicitat ca inițiative să fie luate pentru a solicita statelor membre să acorde exonerare de viză membrilor aleși ai uh, UEACP pentru a ridica obstacolele ce împiedică funcționarii, uh, oamenii de afaceri să călătorească. Am avut ocazia să transmit această preocupare în reuniunea cu raportorii din umbră. În raportul dumneavoastră, doamna Gabriel invită Comisia Europeană să revadă obligativitatea vizei membrilor ACP-UE atunci când participă la întâlniri în spațiul Schengen. Subscriu în totalitate această solicitare. Problematica vizelor e discutată și în cadrul dialogului asupra uh, migrației și dezvoltării uh, între UE și ACP. În raportul 2011-2012 adoptat în Consiliul de Ministri ACP-UE în 2012, se solicitase studierea mijloacelor de a optimiza posibilitățile oferite de codul vizelor și de legislațiile naționale ale țărilor ACP pentru a oferi vize de lungă durată și cu intrări multiple membrilor permanente ai delegațiilor ce participă la reuniunile oficiale în cadrul dialogului și cooperării UEACP, potrivit principiului de reciprocitate. Cred că această propunere poate fi o soluție tranzitorie în așteptarea suprimării definitive a obligației de viză. Ca atare, invit Comisia Europeană să solicite de pe acum statelor membre să pună în aplicare recomandările adoptate de Consiliul de Ministri a În ce mă privește, am întreprins demersuri pe lângă autoritățile belgiene, dat fiind că Belgia organizează numeroase eh, din aceste reuniuni care vizează pe eh, reprezentanții ACP. Mulțumesc! Îi mulțumim indirect domnului eh, lui Michel și acum îi dau cuvântul domnului Enciu. Mulțumesc! Dragă Maria, mulțumesc pentru prezentarea ta și uh, Aș dori să spun câteva cuvinte în numele Tanei Faiun, care este raportor din umbră. Dumnezeu nu poate fi acum aici, având alte angajamente. Tania a avut o relație foarte bună cu tine și consideră că ați conlucrat în mod constructiv și dorește să-ți mulțumească pentru uh, întregul efort depus pe acest dosar și își exprimă susținerea necondiționată. Tania salută propunerea comisiei, așa cum a fost ea prezentată, ca una echilibrată, constructivă și salută um, proiectul tău de raport. Consideră că putem obține un acord rapid și așteaptă cu interes să lucreze cu tine și în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Dacă comisia sau Consiliul ar dori să intervină. Reprezentantul comisiei, domnul Palman, da, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. Trebuie să-i mulțumesc și eu, domnule raportor, pe care îl salutăm, e favorabil propunerii noastre cu toate acestea, doamna raportor a făcut câteva recomandări și cred că aș dori să răspund la aceste puncte în mod mai detaliat. Întâi de toate, recomandarea de a menține la fiecare etapă a negocierii bilaterale informat Parlamentul. Sigur că uh, Vom fi încântați să venim în comisia dumneavoastră sau oriunde altundeva în Parlamentul European pentru a vă oferi informații actualizate. În ce privește aceste negocieri bilaterale de înlăturarea obligației vizelor. La fel, uh, e cazul și pentru exonerările uh, de viză. Din punct de vedere juridic, nu există un rol al Parlamentului prevăzut în astfel de proceduri, dar firește, uh, dacă așa ceva uh, apare, noi vom informa Parlamentul. În ce privește recomandarea de a include într-un articol criteriile de revizuire și actualizare a listelor, momentan le se află în preambul. Sigur, e o sugestie interesantă și vom medita la aceasta. Însă prima mea reacție ar fi următoarea. Acum dispunem de mai multă flexibilitate în evaluarea țărilor terțe care respectă sau nu criteriile, din moment ce acestea se află în preambul și nu în, într-un articol. Așa cum vă dați seama, Comisia a adoptat și o comunicare uh, în noiembrie anul trecut către Parlament și Consiliu, prin care arătăm că în viitor, pentru viitoare actualizări ale listelor din regulamentul 539, vom ține seama și de alte criterii, în special cele care țin de impactul economic al unei exonerări de viză. În acest cadru, Cred că sugestia doamnei raportor e interesantă, dar poate e nevoie să o analizăm mai atent. În fine, în ce privește membrii ACP, un punct ridicat și de Sophie Inveld, în numele lui lui Michel, ne dăm seama de dificultățile cu care se confruntă membrii ACPUE și în cadrul dialogului pe teme de migrație cu uh, ACP, au apărut două recomandări și ambele au fost recomandate, au fost menționate de doamna Invelt, ambele, și am început să implementăm aceste recomandări. Am contactat autoritățile belgiene cu o propunere concretă asupra felului în care putem implementa cele două recomandări citate. Prima, de a optimiza posibilitățile de uh, vize mm, cu intrări multiple și pe termen lung și cea de-a doua o procedură accelerată pentru uh, membrii delegațiilor oficiale ACP. Am încercat să dezvoltăm un mecanism potrivit primei recomandări care să asigure, să acopere perioada tranzitorie, dar fiecare stat ACP va trebui să întocmească lista uh, funcționarilor, uh, membrilor uh, oficiali care uh, participă la astfel de reuniuni organizate în UE. Și odată ce dispunem de aceste liste din partea tuturor țărilor ACP, secretariatele ACP vor înainta comisiei listele, iar noi, la rândul nostru, le vom înainta autorităților belgiene, așa încât Uh, autoritățile belgene să uh, poată trimite listele în consulatele din țările ACP competente. În principiu, vorbim de autoritățile belgiene și trebuie să uh, ca funcționarii belgieni din consulatele din țările ACP să cunoască foarte bine cine sunt persoanele vizate, așa încât uh, atunci când vine vorba de o solicitare de viză din partea acestora să le poată oferi vize pe trei ani cu intrări multiple. În ce privește cea de-a doua recomandare, uh, o procedură accelerată, ne-am angajat Practic, Comisia s-a angajat să trimită cât mai repede, prin delegațiile noastre din aceste state, către autoritățile lor locale, o listă cu toate datele întâlnirilor ce se organizează în cadrele dialogului ue ceea ce înseamnă că aceste date sunt cunoscute, deci de oficiile consulare belgiene și atunci când reprezentanții permanenți ai ACP se prezintă la consulat, să poată deci aplica această procedură accelerată pentru a le oferi vizele. Aceste elemente sunt uh, implementate de, de pe acum. Sigur că ne dorim reciprocitate din partea statelor ACP și ei trebuie să se asigure că Uh, membrilor nu așteaptă până în ultimul moment să solicite aceste uh, exonerări și să uh, își facă solicitările de viză cât mai din timp. În fine, o altă recomandare viza utilizarea actelor delegate pentru actualizarea celor două liste. Știu că Parlamentul European e foarte preocupat de problema actelor delegate. Eu nu sunt sigur că și în acest caz actele delegate sunt adaptate. Vorbim de actualizarea listelor. Acesta e elementul esențial al regulamentului 539 și nu cred că tratatul ne-ar permite să folosim acte delegate pentru a schimba o parte esențială a regulamentului. Uh, vorbim de codecizie, nu-i așa? Și ca atare, Parlamentul are deja mult mai multă putere decât ar fi avut dacă Comisia dispunea de acte delegate pentru a schimba listele. Dar e doar o primă reacție. Vom analiza cu atenție recomandările făcute și permiteți-mi să conchid prin a mulț- vă mulțumi din nou pentru un raport atât de favorabil și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte întrebări. Consiliul, domnul Ryan. Vă rog. Please. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Gabriel pentru un raport. Salutăm majoritatea recomandărilor pe care dumneai ei le-a făcut. Avem unele păreri diferite referitor la ultima remarcă referitor la comitologie și suntem de acord cu Comisia, deoarece este un dosar de codecizie, nu considerăm că actele delegate sunt uh, binevenite sau adecvate aici. Însă salutăm restul uh, recomandărilor făcute. Sperăm că acest dosar va putea fi încheiat cât se poate de rapid și că se va găsi uh, sprijin la Consiliu pentru amendamentele pentru anexă, am luat notă de comentariile doamnei Gabriel referitor la consecvența regională, însă uh, notăm faptul că există o majoritate din ce în ce mai puternică uh, în ținul Consiliului care dorește ca Emiratele Arabe Unite să fie adăugate pe listă în această propunere. Bineînțeles, vom aștepta să vedem care este poziția Parlamentului pe acest subiect înainte să luăm o decizie finală. Atât aș avea de spus despre raport. Aș dori să spun că am avut o foarte bună cooperare între președinția irlandeză și doamna raportor și dorim să-i mulțumim pentru asta și sperăm că această bună colaborare va continua sub președinția lituaniană și, după cum spuneam, sperăm că acest dosar să fie încheiat cât se poate de rapid. Bun, ne întoarcem la doamna raportor. Doamna Gabriela, aveți cuvântul. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc colegilor mei, raportelor din umbră, care m-au susținut și care au vorbit în favoarea propunerii și recomandărilor mele. De asemenea, vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru că ne-a acordat răspunsuri eh, în detaliu față de diversele recomandări ale textului și mai adaug față de ultima remarcă a președinției irlandeze cât despre avizul Parlamentului despre Emiratele Arabe Unite, după cum bine a spus, e vorba de o propunere care a sosit tardiv și nu figurează în, în textul inițial al Comisiei. Însă, în calitate de raportoare, eh, nu mi-am permis să mă exprim numele Parlamentului, dar eh, dacă colegii împreună vor decide să facă această modificare, foarte bine, sigur că eu voi fi de acord. 11 iulie este termenul pentru depunerea amendamentelor Apoi acestea vor fi discutate și Parlamentul se va exprima prin votul din plenar uh, față de propunerile din raport. Mulțumesc din nou pentru cooperarea foarte rodnică cu toți raportorii din umbră și cred că dacă vom continua în mod constant și constructiv acest dialog, vom reuși să încheiem dosarul la timp ca să confirmăm și, încă o dată mesajul pe care toate țările din anexă îl așteaptă de la noi. Mulțumim! Mulțumim, doamna Gabriel. Vă amintesc că termenul pentru amendament a fost stabilit pentru 11 iulie la ora 12. Dacă toată lumea este de acord, putem continua cu următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 8, referitor la tratamentul legal al persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare, socia, uh, orientare sexuală, așa numita directivă orizontală împotriva discriminării. Dacă îmi permiteți, am să vă rog uh, să faceți liniște pentru a putea continua discuțiile. Cei care doresc să părăsească sala sunt rugați să o facă în liniște, astfel încât să putem continua cu lucrările noastre. Vă aminteam așadar că acest punct, directiva orizontală antidiscriminare, a fost uh, discutată uh, în ultimii cinci ani la Comisia Libe, chiar dinaintea acestui mandat, și iată din nou. Propunerea Comisiei a fost depusă pentru prima dată în 2008 și, în mod uh, regretabil, Uniunea Europeană încă nu are o directivă orizontală împotriva discriminării, deoarece dosarul a fost blocat la Consiliu pentru o perioadă mult prea lungă, având în vedere că este nevoie de unanimitate în Consiliu pentru acest subiect. La începutul acestui mandat, Parlamentul a decis să își mențină poziția exprimată în raportul Buitenweg adoptat în plenara din uh, aprilie 2009, pe 2 aprilie 2009. Acum, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, acest subiect uh, este supus procedurii de aviz conform, articolul 19 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, și Parlamentul trebuie să își dea acordul în momentul în care textul este adoptat în Consiliu. Și suntem aici să ascultăm președinția irlandeză, reprezentând Consiliul, pentru a vedea dacă este posibil să avem în vedere un progres pe acest uh, dosar. Ascultăm întâi președinția irlandeză și apoi vă da cuvântul uh, domnului Romeva, raportorului. Începem cu domnul O'Brien de la președinție. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! După cum președintele bine spunea, această propunere Vă rog, această propunere înaintează încet. Nu pot să vă spun nimic despre uh, poziția statelor uh, membre individuale, dar nu voi uh, spune mari secrete dacă uh, vă spun că există anumite state membre care nu doresc aceste directive, unele stat, alte state membre sprijină propunerea Comisiei, însă au dificultăți uh, cu textul. În Irlanda, începând cu anul 2000, de când am implementat uh, legislație referitoare la statutul legal în furnizarea de bunuri și servicii, uh, Um, avem experiență cu acest domeniu și am încercat să folosim acest exemplu. Ne-am gândit la îngrijorările exprimate de statele membre, um, dar nu există principii noi în această propunere pe care să nu le avem în Irlanda deja în legislația noastră. Însă există mai mult în legislația noastră pentru a clarifica, asigura controle și echilibrul necesar, astfel încât să ne asigurăm că evităm consecințe neintenționate sau extreme. În timpul președinției ne-am propus așadar să rezolvăm cât mai mult din îngrijorările statelor membre, astfel încât să readucem textul în, uh, într-o într situație în care să fie posibil pentru uh, miniștri să ia o decizie. Ne-am uh, concentrat asupra unui set de puncte din raportul de progres, și anume domeniul de aplicare al directivei, mai ales referitor la acces la educație și protecție socială, apoi acces în ceea ce privește educația și protecția socială, ce înseamnă asta exact, de fapt, în context este o competență exclusiv națională. Prevederile referitoare la dizabilități și um, cazare adecvată sunt uh, probleme foarte importante pentru președinția noastră. Am analizat și problema discriminării și hărțuirii prin asociere pentru a ne asigura că um, orice fel de uh, presupuneri greșite față de orientarea sexuală a unei persoane nu pot fi utilizate într-o uh, într-o procedură juridică. Apoi am analizat problema vârstni, vârstnicilor care nu au familie și apoi am, anil, am analizat și impactul asupra IMM-urilor. Pe baza muncii pe care am făcut-o noi și evaluării impactului legislației noastre din Irlanda, am considerat că acest impact ar fi echitabil, just și nu ar impune o sarcină mult prea puternică, o povară prea mare asupra IMM-urilor. Am prevăzut și am analizat și aspectele referitoare la uh, accesibilitate, pe care urmează să fie, fie făcută o propunere suplimentară de către propunere, de, de către comisie, mă scuzați dar această propunere ar urma să fie analizată separat. Mai există și alte subiecte care trebuie discutate în continuare, de exemplu aspectele ce țin de asigurări și alte servicii financiare, care vor trebui analizate mai îndeaproape, mai ales în, ultima, în lumina ultimei uh, ședințe a Curții Europene de Justiție. Președinția lituaniană va duce mai departe acest dosar, au început deja, dar mă aștept ca la un moment dat să existe și uh, disponibilitatea de a se ajunge la o decizie politică. După cum știți, textul are nevoie de unanimitate în Consiliu uh, și va fi vorba de 28 de state membre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Îi dau cuvântul acum raportorului nostru. Nu, întâi comisiei. Domnul Müllenziefen are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. În numele Comisiei aș dori să mulțumesc președinției irlandeze pentru eforturile depuse la acest dosar. Am avut uh, reuniuni uh, care au durat câte o zi întreagă, mult mai mult decât cu alte președinții, și am discutat uh, o serie de subiecte menționate deja de către reprezentantul președinției. Unul dintre punctele care ni se par nouă cel mai important pas înainte a fost faptul că pentru prima dată avem o definiție cuprinzătoare a ceea ce înseamnă acces. Și de asemenea se face o, o diferențiere clară față de eligibilitate în ceea ce privește educația și um, serviciile sociale. Directiva dorește să intervină discriminarea în acces noi nu dorim să uh, reglementăm condițiile de eligibilitate în ceea ce privește educația și sistemele de protecție socială, care sunt competențe exclusive a statelor membre. În ciuda progreselor făcute la nivel tehnic, acest lucru nu a schimbat situația politică așa cum a fost ea în ultimii cinci ani, de când Comisia a propus această directivă. Câteva state membre obiect, au obiecții față de directivă în sine, altele au îngrijorări față de prevederi din aceasta și, după cum știți, avem nevoie de unanimitate pe acest dosar și atâta timp cât nu avem, nu vom putea adopta acest uh, document. Trebuie așadar să fim uh, pragmatici, să fim consecvenți, să continuăm să facem progrese la nivel tehnic și să pregătim acest dosar pentru uh, adoptarea sa în momentul în care se va arăta oportunitatea politică. Continuăm să credem că este posibil să se întâmple într-un final, nu știm exact când. Comisia își susține în continuare propunerea pe care am făcut-o în urmă cu 5 ani și vom coopera strâns cu președinția lituaniană, care a anunțat deja că va prelua munca depusă de către președinția irlandeză și va continua discuțiile pe această bază. Mulțumesc. Uh, raportorul acum, domnul Romeva. Mulțumesc, mulțumesc și președinției irlandeze și comisiei. Primul comentariu pe care aș dori să-l fac este că nu, vom, nu voi reinventa roata, dar uh, pot să vă spun că, avem, că suntem cu toții foarte frustrați de acest uh, de acest dosar. Suntem cinci ani mai târziu și ducem aceleași discuții ca la început. Este foarte frustrant. Aș dori să subliniez faptul că acest document va fi prezent, prezent în timpul campaniei pentru 2014 și um, transparența în timpul acestor, acestei campanii electorale va fi uh, un element cheie. De fiecare dată când Uniunea Europeană este Uh, învinuită că lucrurile nu se fac. Um, iată, aici dăm un exemplu că, da, Uniunea Europeană nu merge înainte. Unele state pur și simplu blochează acest lucru și populația, oamenii, ar trebui să știe cine blochează acest dosar. Este ceea ce solicităm Consiliului din, și ceea ce raportorul, adică eu, solicită de, din momentul în care am preluat dosarul opinia publică există pe acest, pe acest subiect. Am avut discuții, am, m-am întâlnit cu uh, grupuri și așa mai departe. Știu că uh, se știe despre acest dosar. Ceea ce mi se pare îngrijorător însă este că este atât de dificil să îi numim pe cei care împiedică ca această dezbatere să devină publică. Acest lucru aș dori să-l menționez, în primul rând. În al doilea rând, uh, este surprinzător faptul că toate aspectele tehnice sunt atât de dificil de rezolvat, mai ales uh, că statele care blochează acest dosar, în legislația lor, prevăd reglementări similare la nivel național. Deci nu este vorba de o problemă, o îngrijorare de ordin tehnic care ar permite uh, blocarea acestui dosar. De asemenea, este frustrant să um, nu reușești să găsești um, soluții pentru unele probleme. Aceste așa numite probleme tehnice sunt de fapt foarte ușor de rezolvat dacă există uh, un dram de voință politică pentru a face acest lucru. Și la asta ne așteptăm din partea președințiilor. Al treilea aspect. Nu cred că toate președințiile au același nivel de vină. Am lucrat cu mai multe președinții, unele au fost mai cooperante, altele mai puțin, însă trebuie să re recunosc că la nivel personal eu am avut uh, contacte bune până acum. Singurul lucru pe care îl regret este că am solicitat să particip în calitate de raportor al Parlamentului European la discuții, tocmai pentru a participa la proces. Și trebuie să vă spun că nu am reușit. Cu unele președinții, da, dar este foarte dificil să obții de la Consiliu ideea sau acceptul de a include Parlamentul European. Dar acest lucru ar fi foarte util la finalul uh, procesului când tocmai se va arăta această oportunitate de a lua o decizie pe acest dosar. Nu știu dacă voi fi în continuare raportor, nu știu dacă vom putea finaliza acest raport în timpul acestui mandat, dar oricine se va ocupa, este important ca Parlamentul să fie implicat în, pro- în proces. Al Patrulea lucru. Am avut senzația întotdeauna că există riscul de a se diviza această directivă. Sunt uh, unele poziții care încearcă să creeze o, o diviziune, o separare a tipurilor de discriminare și acest lucru este foarte periculos. Mă opun cu vehemență. În raportul Buitenberg am spus că este inacceptabil pentru Parlament acest lucru, sunt, uh, mențin această poziție și insist asupra ei. Când discutăm despre discriminare, nu putem să facem categorii de identități, pur și simplu pentru că dorim să fim pe placul unui guvern sau altuia. Acesta este punctul de pornire, este linia roșie pentru mine și sper că și Parlamentul va menține această poziție. Deocamdată nu văd un risc iminent, dar uh, insist asupra faptului că nu trebuie să aibă loc această divizare. Să fie clar, în Uniunea Europeană egalitatea există numai la locul de muncă și totuși, nu întotdeauna. Ceea ce nu înțeleg este de ce nu se poate extinde egalitatea la toate sferele vieții. Este un lucru pe care am încercat să-l, să explicăm și uh, oamenilor în general. Le este foarte greu să înțeleagă de ce nu se prevede acest lucru de la nivel european. Și, în ultimul rând, să vorbim despre democrație. Uh, Parlamentul European cel puțin de 12 ori, 12 ori, deci reprezentanții aleși ai Uniunii Europene au solicitat de 12 ori Consiliului să deblocheze acest dosar. Este suficient pentru a justifica um, faptul că dorim ca această directivă să, să continue, să progreseze eu nu pot să justific în fața circumscripției mele că acest uh, lucru este blocat, acest dosar este blocat după ce Parlamentul de 12 ore a solicitat deblocarea sa. Știu că avem o dată crucială în octombrie cu alegerile din Germania. Știu că Germa guvernul german nu este singurul care mm, uh, pune unele probleme pentru această directivă am fost uh, foarte optimist uh, în timpul unor președin, președinții precedente, precedente. Dore, vreau să cred că uh, lucrurile vor fi posibile, că în momentul în care un nou guvern va veni în Germania, subiectul va fi deblocat. Îmi place să cred asta, sper, dar vă amintesc tuturor că dacă nu se întâmplă acest lucru, va fi foarte dificil să mergi în campanie, să încerci să îi faci pe oameni să se simtă reprezentați de către Uniunea Europeană dacă într-un dosar atât de important uh, care se referă la egalitate la toate nivelurile în Uniunea Europeană nu se face nimic. Doresc așadar să reafirm angajamentul nostru uh, pentru ca acest document să fie adoptat cât se poate de rapid. Uh, dorim ca Parlamentul să participe în acest proces și bineînțeles că dorim să uh, rezolvăm toate problemele tehnice care ar putea apărea, dar pentru asta avem nevoie de o discuție deschisă, de o dezbatere și trebuie să găsim soluțiile um, corecte la unele dintre problemele pe care nu le neg. Dar nu putem face acest lucru pur și simplu cu ușile închise și cu opacitatea arătată până acum de către Consiliu. Mulțumim, domnule Cashman, ați solicitat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că am discutat, des, am lucrat pe probleme LGBT, drepturi ale minorităților și așa mai departe, din 1999, când am venit în Parlament. Iar acum avem de-a face cu o poziție pur și simplu rușinoasă. Felicit președinția irlandeză pentru munca enormă făcută pentru a obține uh, progrese pe acest dosar. Am lucrat cu doamna Beutenweg, uh, pe acest dosar, dar și cu Raul. Vinerea trecută am fost la Dublin și progresul extraordinar în, uh, în ridicarea statutului minorităților din Irlanda este absolut uh, o lecție pentru noi toți uh, referitor la ce se poate face cu voința politică. Și Raul are dreptate. Nu există voință politică. Germania a rezolvat problemele la nivel tehnic, însă Germania blochează la nivelul Consiliului. Deci aș spune că realitatea este că avem 27 de state membre, dintre care unele se ascund în spatele Germaniei. Uh, este rușinos faptul că Regatul Unit, uh, care înainte sprijinea fără niciun fel de ezitare uh, lipsa discriminării, dar acum avem această coaliție conservatoare liberală care se opune în Consiliu. Deci dacă ar fi, dacă vrem să avem de a face cu un proces democratic, dorim ca Consiliul să delibereze, nu numai să voteze, ci să delibereze, să dezbată în public astfel încât, încât să poată fi trași la răspundere de către parlamentele statelor membre, dar și de către cetățenii de la nivel național, de către cetățenii europeni, mai ales pe un subiect atât de important ca acesta. Europa nu este un model economic. Europa s-a născut din învățămintele și din cenușa celui de-al doilea război mondial. Este o uniune de valori fundamentale bazată pe principiul că nu poate fi sacrificat altcineva pentru a obține propriile tale drepturi. Progresăm în, uh, la vite, în viteza uh, celui mai încet, celui mai vulnerabil. Și dacă am, avea, dacă am discutat despre economie, pf, voința politică ar fi prezentă, n-am mai putea să ne ascundem de ea. Toată lumea s-ar îmbulzi, dar când este vorba de valori fundamentale, șefii de stat și de guvern se ascund, își trimit reprezentanții la întâlniri secrete la Bruxelles și nu spun nimic. Raul are dreptate. Uniunea va fi judecată după propriile valori. Să, să împărțim, să divizăm directiva? vă avertizez, Consiliul, Comisia, îndrăzniți numai să faceți acest lucru, îndrăzniți să recreați ierarhia opresiunii care a fost flagelul acestui continent timp de secole, îndrăzniți numai. Este ceea ce Barroso și ceilalți încearcă să uh, mențină ca atmosferă, înainte ca uh, această propunere să vină și Parlamentul a fost unit. De la creștini democrați până la GUE am spus nu, nu vă vom permite să uh, întărâtați o minoritate față de împotriva celeilalte, să-i favorizați pe unii și să-i defavorizați pe alții. Nu asta este o Uniune Europeană bazată pe valori comune. Și dacă nu ar fi vorba de altceva, este vorba de religie, disabilități, um, origine, orientare sexuală. Voi încheia. Cred că colegii știu deja că um, am o, um, o poziție, că este un subiect care mă preocupă și care mă face să fiu foarte pasionat. Poate că este vorba de originea mea irlandeză aici. Dar dacă vrem să mergem pe direcția Givei, nu cred că vom obține nimic. Avem de-a face cu o, implo o implozie socială, mai ales în cadrul crizei. Căutăm scapi, țapii spășitori, căutăm pe cineva pe care să dăm vina pentru faptul că nu mai avem un loc de muncă sau că nu putem lua transportul uh, în comun. Este un um, domeniu, o, o situație în care islamofobia, xenofobia, homofobia sunt în creștere. S-a, um, s-a publicat un raport referitor la uh, homofobie de curând Cine are uh, dubii să citească acest uh, raport. Este vorba de 93.000 de persoane, inclusiv din uh, Rusia, care au um, completat acest sondaj. Este vorba de persoane din Amsterdam, din Paris, în state care se cons- sunt considerate liberale. Uh, persoane sunt atacate, brutalizate și își ascund orientarea sexuală pentru că violența este în creștere. De ce? Pentru că bunele guverne nu fac nimic. Iar acele guverne care doresc să se opună celor care vor să facă ceva, reușesc să se impună. Dacă suntem tăcuți, sprijinim ceea ce se întâmplă. Și, domnule președinte, credeți-mă, și țara dumneavoastră a trăit asta în războiul civil. Europa a trăit acest lucru din 1938 până în 1945. Mulțumesc. May I say that I have noticed from the that Mulțumesc, domnule Cașman. Ați uh, observat, sper că am uh, fost de-a dreptul încântați de discursul dumneavoastră. Bine, a fost uh, și destul de îndelungat, deci acum aș spune că avem timp până la 12.30, mai avem un punct de discutat problema Frontex, așa că v-aș ruga să încercați să vă restrângeți discursurile ca să putem uh, să ne respectăm orarul. Doamna Ernst, acum vă rog, aveți cuvântul. Ia, <laughs> vielen Dank. Um, Mulțumesc. În principiu este un uh, semn de slăbiciune al Uniunii Europene după cinci ani de negocieri și o Uniune Europeană în care nu neapărat putem spune că cetățenii sunt fericiți uh, și că, se fac, și că Uniunea Europeană face foarte multe lucruri pentru ei. Din potrivă, mulți se întreabă ce obțin de la Uniunea Europeană? De ce nu beneficiază de mare lucru de pe urmea Uniunii Europeane? Europene? Cetățenii sunt foarte conștienți dacă practic doar ne învârtim în jurul cozii timp de 5 ani de zile, asta spune mult despre Uniunea Europeană și vom avea de, sub, de suferit în campania electorală. În campania electorală vom face ce putem pentru a arăta unde este problema. În Germania, la ora actuală, um, totul este um, decis de Curtea Constituțională, care de altfel arată că de mult ar fi trebuit luată decizia referitoare la egalitate Însă, pe de altă parte, la nivel european, inițiativele sunt contraproductive. E bine, oricum, în campania electorală vom încerca să spunem foarte clar care este rolul jucat de Germania în acest caz. Mai mult nici nu pot să spun. Din punct de vedere al conținutului, este un scandal când știm că, Franța, că în Franța au ieșit în stradă 100 de mii de persoane împotriva căsătoriei între persoane de același sex, când știm că în Polonia uh, persoanele, sunt bătute persoane pe stradă pentru faptul că își uh, exprimă orientare sexuală, orientarea sexuală și știm că au fost uh, polițiști care au stat și s-au uitat când au avut loc paradele pentru Saint Christopher. În orice caz, îl sprijinim pe raportor, pentru că este o rușine ce se întâmplă. Mulțumesc. O reacție pe scurt din partea Consiliului, care poate ar dori să reacționeze din part, la, la argumentele puternice aduse de Comisia Libe. I can't disagree with Sigur că nu pot să nu fiu de acord cu ce am auzit uh, la urmă, dar uh, eu reprezint Consiliul și pot doar să spun că direct, pentru directivă e nevoie de unanimitate, încă nu avem unanimitate și nu pot decât să deplâng dificultățile și să spun că încă mai avem dificultățile acestea de natură tehnică, dar mă bucur că raportorul recunoaște că încă mai sunt uh, câteva probleme de rezolvat și în ce privește împărțirea directivei e posibil să se întâmple lucruri de care eu să nu am cunoștință, însă mm, asta s cred că s-ar, nu s-a vorbit de discriminare prin împărțirea directivei. Noi am examinat lucrurile din punct de vedere tehnic, mai ales ce privește securitatea socială, educația, după cum am mai spus, ca să ne asigurăm că mm, acoperim corect uh, domeniul de competență al UE și că punem măsurile de protecție necesare în acel domeniu, fără a depăși limitele stricte ale competenței Uniunii Europene. Deci, pe durata președinției noastre, oricum nu s-a pus uh, problema creării unei ierarhii pe motiv de discriminare. Și mai uh, spun că au existat deci document, uh, probleme tehnice cu textul și mai e muncă de făcut până când, credem noi, va fi posibil ca textul să fie uh, supus atenției miniștrilor pentru decizia aceea politică de care am vorbit. Dar cred că am făcut uh, progrese și în... mulțumesc comisiei, însă mai sunt câteva probleme de rezolvat, după cum am mai spus. Let's Let's turn back to our rapport. Mulțumesc și dau din nou cuvântul domnului Romeva. Nu, nu dorește să mai ia cuvântul. Foarte bine, atunci încheiem acest punct și trecem la punctul final din această dimineață. E vorba de Frontex și Agenția pentru Drepturile Fundamentale, Agenția Europeană pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale UE, cunoscută sub numele de Frontex. Vă reamintesc că mandatul agenției Frontex a fost revizuit în 2011. Eh, pe durata negocierilor, Parlamentul a insistat că drepturile fundamentale trebuie eh, luate în considerare. S-a convenit că poziția eh, unui, postul unui ofițer pentru drepturile fundamentale urma să fie creat în agenție și că va exista și un forum consultativ compus din reprezentanții organizațiilor internaționale, agențiilor UE și ONG-uri. Avem aici pe acest ofițer pentru drepturile fundamentale ale agenției, în persoana doamnei Arnaes. și reprezentanții acestui forum consultativ de care vorbeam domnul Silvestri și domnul Kessler. Deci sunt doi co-președinți uh, ai acestui form consultativ care și-a demarat lucrările în 2012. Am, i-am invitat uh, pentru a ne prezenta ce s-a întâmplat după câteva luni de activitate de până acum și aș da mai întâi cuvântul doamnei Arnaes ca să ne vorbească de, în calitatea sa de ofițer pentru drepturile fundamentale și apoi uh, celor doi copreședinți, domnul Kessler și domnul Silvestri. Vă rog, doamnă. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc și uh, bună dimineața. E o onoare să pot vorbi în fața membrilor Comisiei Libe astăzi aici. Invitația care mi-a a fost ă, trimisă arată că drepturile migranților și situația la frontierele externe ale Uniunii sunt ă, probleme importante pentru dumneavoastră și, și pentru mine, deoarece consider ferm că e clar o contradicție între controlul la frontiere și drepturile fundamentale în Europa. Și nu numai. Forumul consultativ și eu însem ca ofițer pentru drepturile fundamentale ă, sigur că ne ghidăm activitatea după revizuirea statutului Frontex și mulțumesc pentru că ne-ați invitat aici astăzi. Sper că este o demonstrație clară a faptului că activitatea noastră este complementară. Eu am fost numit în calitate de ofițer uh, la sfârșitul lui 2012, deci doar acum șase luni, după cum uh, ați spus, că funcționăm doar de câteva luni, dar a fost o perioadă de muncă intensă și mi ocazionează câteva reflexii în legătură cu provocările cu care ne confruntăm. Obiectivul general al uh, ofițerului de drepturi fundamentale e să se asigură că există protecția și garanțiile uh, drepturilor fundamentale pe durata tuturor activităților Frontex. Uh, trebuie să facă observații în legătură cu operațiuni comune și proiecte pilot cu durată de Frontex contribuind la un mecanism eficient pentru monitorizarea respectării drepturilor fundamentale cu raportări constante și monitorizarea activităților Frontex, inclusiv vizite la fața locului și identificarea posibilor măsuri de prevenire și corecție în cazul în care apare incidente cu drepturile omului pe durata acelor operațiuni. În general, am contribuit la toate chestiunile legate de uh, drepturile omului în agenție. Cadrul în care operează Frontex e foarte clar, toate activitățile vor respecta Carta Drepturilor, Fundam Fundamentale ale Uniunii Europene, uh, vor uh, respecta dreptul internațional, inclusiv Convenția de la Geneva din 51 și obligațiile legate de protecțiile naționale, inclusiv principiul de uh, nerefulare. Uh, Frontex a întreprins uh, măsuri concrete pentru a se asigura că aceste obligațiuni sunt și reale și se aplică în realitate pe durata tuturor activităților. Uh, există o strategie pe drepturile fundamentale adoptată în 2011 uh, cu, care constituie un temei important pentru activitatea mea, ca de exemplu posibilitatea de a evalua impactul asupra drepturilor omului a operațiunilor propuse sau să mă asigur că to- toți participanții sunt formați în legătură cu drepturile fundamentale. În al doilea rând, măsurile de salvgardare au fost incluse în planurile operaționale ale Frontex din ce în ce mai mult. De exemplu, eu am sugerat uh, niște linii directoare mai clare cu aceste planuri operaționale în privința obligației participanților de a uh, se referi la autoritățile naționale în legătură cu dreptul de azil ca să se asigure că drepturile migranților sunt uh, respectate la frontieră. Uh, asta și inclusiv în ce privește navele care participă la operațiunile de frontieră, care trebuie să fie echipate cu uh, echipament pentru uh, prim ajutor una din prioritățile principale în 2013 este susținerea înființării unui sistem de monitorizare eficient care să respecte drepturile omului în toate activitățile Frontex. De dragul clarității, vreau să spun că eu sunt doar un instrument al acestui sistem de monitorizare. Uh, facem o revizuire internă a structurii și îmbunătățim structura acolo unde e necesar Mecanismul de monitorizare e bazat pe un sistem de raportare, deja stabilit în planurile operaționale. În paralel, Frontex a adoptat un cod de conduită pentru toți participanții la activitățile coordonate de Frontex, inclusiv uh, prevederi, pre, prevederi uh, care se referă la obligațiile de protecție a drepturilor omului și drepturilor fundamentale și obligația clară a tuturor participanților de a face raportări dacă se încalcă aceste prevederi. Uh, după ce incidentele legătură, în legătură cu drepturile fundamentale sunt raportate, există o procedură pentru a uh, rezolva problemele, informațiile sunt uh, analizate, prelucrate, eu pot sugera măsuri uh, în legătură cu acele incidente și apoi să ia uh, o decizie finală. De aceea misiunea mea include monitorizarea, analiza incidentelor, raportarea, uh, pe, și identificarea și uh, sugerarea măsurilor de prevenire și de corecție. De asemenea, mă concentrez din, ace- din ce în ce mai mult uh, pe activitățile de formare în, cu, în drepturile fundamentale, nu numai cu uh, personalul intern al Frontex, ci și echipele de frontieră europene, care trebuie să țină cont din ce în ce mai mult de aspectul legat de drepturile fundamentale, înainte de a intra în misiune și mai recent am, suntem pe cale să finalizăm și un manual pentru formarea în domeniul drepturilor fundamentale pentru uh, serviciile de frontiere naționale în toate statele membre. Ce rol am eu în formare? Destul de limitat pentru că nu pot face cât, atât de mult pe cât mi-aș dori, dar mă asigur că uh, observ, dacă observ niște probleme pe uh, durata operațiunilor, sunt și rezolvate cu ajutorul activității de formare. Bun, misiunea mea este una de mari dimensiune, e nevoie de în, întregul meu efort de concentrare, dar oricum uh, sunt recunoscătoare Frontex și poate să menționez și câteva probleme sensibile față de operațiunile Frontex pe mare, care sunt cele mai problematice, cele mai dificile din cauza condițiilor de la fața locului, cu migranții care își riscă uh, viața, uh, fugind din țările lor spre Europa pentru un viitor mai bun și sunt acele uh, zboruri comune de returnare. Noi tocmai finalizăm un nou cod de conduită în acest sens pentru aceste operațiuni comune care să se bucure de cele mai înalte standarde. Asta cu susținerea formului consultativ. Vitalele provocări pot fi rezumate în ce privește implementarea sistemului de monitorizare în mod eficient, uh, în uh, informarea la timp pentru ca să se adopte măsuri de soluționare, proceduri mai bune pentru a avea accesul la protecție în legătură cu persoanele care intră în Europa și se află la frontieră și apoi conștientizarea și formarea în legătură cu drepturile migranților, mai ales cei mai vulnerabili, minorii sau victimele traficului de persoane și solicitanților de azil și cei care au nevoie de protecție internațională. Pe scurt, Frontex eh, tocmai își consolidează capacitatea internă pentru a rezolva mai bine problemele legate de drepturile fundamentale, în același timp în care își îndeplinește și misiunea de a gestiona frontierele externe în uh, perioada actuală dificilă cu fluxurile de migrație cunoscute. Ei pot conta pe asistența și susținerea mea și de asemenea pe cea a forumului consultativ și toate agențiile din Uniunea Europeană, cum ar fi FRA și ASO, și toate uh, organizațiile legate de drepturile omului și drepturile fundamentale active în acest domeniu. Eh, acum eh, aștept cu nerăbdare și cu interes sugestiile și recomandările noastre pentru a îmbunătăți situația migranților la frontierele Uniunii Europene și eh, modul de funcționare a Frontex în acest context important. E clar că e obligația noastră de a proceda în acest fel. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum copreședinții formului consultativ, începând cu domnul Silvestri, vă rog. Good morning distinguished members of the... Bună dimineața, stimați membri ai Comisiei Libe și stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, e o mare plăcere pentru noi de a putea fi astăzi aici pentru a face o prezentare în legătură cu munca, activitatea formului consultativ înainte de a da cuvântul colegului meu, Kessler, din partea serviciului iezuit pentru refugiați, aș face trei observații de bază, de natură generală, privitoare la acest forum consultativ din, din perspectiva Agenției pentru Drepturile Fundamentale, noi considerăm acest forum consultativ ca fiind o unealtă foarte importantă pentru a consolida drepturile omului, nu doar la Frontex, cât și la frontierele externe în general. Forumul acesta a fost instituit pentru a asista nu doar Frontexul, ci și uh, Consiliul de uh, Administrație al Frontex, care este compus din uh, șefii serviciilor de frontieră din Europa, deci este doar un instrument, mai avem și acest ofițer uh, pentru drepturile fundamentale, dar este un instrument uh, important. În al doilea rând, aș spune că situația la frontierele externe rămâne o prioritate pentru noi, în plus, de, în plus față de rolul meu de co-președinte al forumului consultativ. Am prezentat aici un raport în legătură cu situația la frontierele maritime, a meditat și un cod de, un manual în legătură cu drepturile omului în domeniul azilului și migrației. Am, l-am prezentat la CEDO la Strasburg împreună cu Frontexul și în plus față de rolul uh, formului consultativ susținem Frontex și în un număr legat de drepturile fundamentale și, în al treilea rând, vreau să mai spun că noi putem vedea un element constructiv în activitatea noastră, pentru că formul este un mod în care organizații care în mod normal nu fac parte din procesul de gestionare a frontierelor pot veni către Frontex cu expertiza și cunoștințele lor pentru a se putea identifica lacunele și a ă, identifica și soluțiile. Ă, noi beneficiem de activitatea Agenției pentru Drepturile Fundamentale și a societății civile în rolul nostru ă, fundamental consultativ. Deci, din perspectiva drepturilor fundamentale, cred că forumul consultativ este un pas bun, pe calea cea bună, poate fi chiar considerat un model la nivel național și acestea fiind spuse, dau cuvântul lui Stefan pentru mai multe detalii în legătură cu ce am făcut noi sau ce planificăm să facem. Mulțumesc! Mulțumesc, deci domnul Kessler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule și domnilor. Mulțumesc că ne-ați invitat. Invitația din partea noastră este un mesaj clar că dumneavoastră sunteți uh, foarte preocupați de situația migrațiilor la frontierele externe și că încercăm să găsim soluții comune. Am uh, încredințat secretariatului uh, tot felul de documente privitoare la activitatea noastră. Nu vreau să intru aici în detaliu, puteți citi acele documente, dar vreau să specific aici câteva elemente. În primul rând, Formul consultativ este creația dumneavoastră. În amendamentele din 2011 ale regulamentului Frontex există un nou articol și anume acesta constituie temei juridic pentru activitatea noastră. Providing recommendations to Frontex on how to develop E vorba de recomandări în legătură cu Frontexul pentru a dezvolta o strategie pentru drepturile omului și respectarea acestora. Actualmente Uh, există și Agenția pentru Drepturile Fundamentale și o birou de susținere pentru uh, azil și mai sunt implicate și nouă organizații ale societății civile. În 2013 noi ne concentrăm pe tre- patru probleme importante. În primul rând, facem recomandări, recomandări pentru un proiect de cod de conduită pentru ofițerii care participă la operații comune de returnare. În al doilea rând, uh, Uh, facem recomandări pentru mecanisme și proceduri care să asigure accesul uh, celor care cer uh, protecție la proceduri echitabile în fața justiției. În al treilea rând, preparăm materiale pentru formare și pentru gărzile de frontieră și apoi încercăm să punem pe prim plan aspectele legate de drepturile fundamentale și informarea în legătură cu situația Uh, țărilor de tranzit. Toți membrii forumul totuși uh, sunt conștienți de faptul, faptul că nici noi și nici uh, ofițerul de drepturile fundamentale pot, putem, nu putem rezolva problemele structurale legate de munca Frontex. Forumul nu este un organism care ia uh, decizii, ci putem doar face recomandări. Și nu putem noi singuri să schimbăm uh, modul, în care, modul destul de neclar și netransparent în care sunt distribuite competențele și responsabilitățile între agenție și autoritățile naționale de frontieră. Nu putem noi să înlocuim uh, activitatea de control uh, și monitorizare a Parlamentului European politicile de frontieră ale UE și impactul lor asupra drepturilor omului, ale migranților, au fost discutate în mod critic uh, recent în mai multe rapoarte. Uh, raportorul special ONU pentru drepturile migranților a făcut un studiu regional spunând, de exemplu, că dezvoltarea standardelor europene privitoare la uh, gestionarea migrației la nivel regional uh, nu a fost făcută printr-o uh, garanție coordonată paralelă a drepturilor migranților. Apoi adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție și un raport privitor la responsabilitățile privitoare la drepturile omului ale Frontex cu recomandări concrete, de exemplu, să se consolideze puterea de control democratic a Parlamentului asupra activităților Frontex prin, citez aici, asigurarea că ofițerul pentru drepturile fundamentale și formul consultativ pot raporta direct în fața Parlamentului European. Am încheiat citatul. Ombudsmanul European ă, a făcut tot felul de recomandări către Frontex în legătură cu îmbunătățirea garanțiilor pentru drepturile omului și acum ne aflăm în discuții în legătură cu modul în care uh, putem noi reacționa la recomandările ombudsmanului. Și apoi, s-a menționat deja că Agenția pentru Drepturile Fundamentale a elaborat un raport în care a descris uh, pericolele, amenințările la adresa drepturilor migranților în contextul Mării Mediterane și controlelor de frontieră. Toate aceste rapoarte subliniază faptul că rolul Frontex în contextul gestionării frontierei uh, a devenit mult mai mult decât o simplă coordonare a activităților statelor membre, agenția, sigur, trebuie să respecte Carta Drepturilor, Drepturilor Fundamentale și dreptul internațional. De aceea trebuie să trebuie să evite orice încălcare a drepturilor omului. Pentru asta, regulamentele dau agenției puterea de a suspenda sau de a încheia o operație, operațiune comună Asta când există riscuri sau, ă, sau încălcări serioase ale drepturilor omului și în cazul unor operațiuni comune de returnare ă, are puterea de a refuza ă, finanțarea unor anumite operațiuni. Totuși, nu există criterii clare pentru utilizarea acestor puteri. Cadrul actual nu are și o structură de supraveghere sau linie de comandă clară Eh, bun, e convenit că actorii, toți actorii implicați trebuie să respecte toate regulile relevante și obligațiile cartei fundamentale. Însă nu există proceduri pentru a, se asigura, pentru a ne asigura că se și respectă aceste reguli. Și cadrul actual eh, nu prevede niciun mecanism eh, comun pentru înregistrarea plângerilor. Există acum asemenea mecanisme, multe mecanisme diferite la nivel național, uh, în funcție de statele membre care participă la anumite operațiuni. Dar uh, sigur că nu există un mecanism unitar. Și atunci nu se pot uh, înregistra plângerile în mod corespunzător. Așadar, încă există nevoia ca Parlamentul European și mai ales Comisia Libe să discute uh, în detaliu situația la frontierele externe ale Uniunii și să dezvolte standarde și proceduri care să poată asigura în practică protecția drepturilor umane ale migranților la frontiere. După cum uh, s-a spus acum câteva minute, Uniunea va fi judecată conform valorilor sale din perspectivă personală, ar fi, ne-ar fi de foarte mare ajutor dacă Comisia Libe ar fi atentă la cooperarea Frontexului și statelor membre cu anumite țări terțe de tranzit. De exemplu, situația drepturilor migranților din Maroc, de exemplu, este un dezastru. Totuși, Spania și alte agenții de frontieră cooperează strâns cu autoritățile maroca marocane în respingerea migranților. Îmi pare rău să menționez Spania ca exemplu, domnule președinte. ca, în calitatea mea de uh, copreședinte al formului consultativ, uh, sunt încredințat că Parlamentul European va continua să ne susțină activitatea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru a fi luat cuvântul în numele formului consultativ pentru drepturi fundamentale. Acum deschid dezbaterea și îi dau cuvântul de dată domnului Papa Nicolau. Șase colegi s-au înscris la cuvânt, avem doar o jumătate de oră la dispoziție. V-aș ruga să fim atenți să nu depășim timpul alocat. Domnule Papa Nicolau, am să fiu succint, domnule președinte. Doresc să mulțumesc invitațiilor noștri pentru, atât pentru eforturile lor, cât și pentru prezentările făcute. Într-adevăr, ne confruntăm cu o provocare de proporții. Și noi uh, aici la Parlament discutăm adesea această tematică. Ne așteptăm ca drepturile fundamentale ale uh, celor care vin la granițele noastre să, să poată beneficia de ele, dar și să asigurăm siguranța frontierelor noastre. Și dacă e să analizăm rapoartele uh, asupra Schengen ne dăm seama că avem probleme destul de importante la granițele externe și, sigur, ne dorim să ameliorăm situația din ambele unghiuri de vedere. Prima mea întrebare se referă la formarea um, vameșilor. Ați spus că nu aveți competența să participați la aceste stagii de formare și uh, sigur că cei care participă la operațiunile Frontex sunt uh, mereu alții. Iată de ce poate că e nevoie de un efort continuu pentru o formare coerentă și continuă și trebuie să urmărim cu atenție acest lucru. La nivel legislativ, în toate textele noastre și pot să spun că am fost raportor pe partea tehnică a celui de-al doilea cod al uh, um, granițelor. E clar nevoie sporită de formare. Și includem, deci, în textele legislative astfel de, de prevederi. Nu cred că cineva din Parlament să poată spune că nu e pentru noi o prioritate. Iată de ce prima mea întrebare este cum putem ameliora formarea cum putem utiliza concluziile dumneavoastră și dacă aveți eventual propuneri mai concrete asupra felului în care ne putem spori eforturile în această direcție. Cea de-a doua întrebare a mea e dacă aveți reacții din partea autorităților statelor terțe. Știm că Frontex au acorduri cu statele terțe și încearcă să aibă o cooperare consolidată, în special în respectarea drepturilor fundamentale, dar și pe alte teme. Mă întreb, deci, dacă sunteți, uh, activitatea dumneavoastră implicată și în acest sector și dacă ne puteți da mai multe detalii. Cum ajung uh, uh, migranții ilegali până la frontieră, cum uh, procedează uh, traficanții, cum putem noi să fim mai eficace la nivel de prevenție și în eforturile de a stopa înainte, de a stopa aceste activități ilegale înainte ca ele să ajungă până la frontierele noastre. În fine, mă întreb cum putem descrie situația la 2-3 ani după ce am demarat întreaga discuție privind protejarea drepturilor fundamentale și dorim să avem uh, informații din partea dumneavoastră, a experților, uh, din, din partea altor agenții. Mă întreb, a a apărut o ameliorare sau nu? Din punctul meu de vedere, în anii din urmă, la nivel legislativ, ne situăm ceva mai bine. Am creat acest forum, agenția și încercăm ca drepturile tuturor să fie respectate. Presiunile de ce există, Fluxurile uh, migratoare sunt cam aceleași, deci problemele persistă. Mi-aș dori un răspuns în câteva cuvinte. A apărut sau nu a apărut o ameliorare? Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să... În primul rând, aș vrea să mulțumesc doamnei Arnea și domnilor Kessler și Silvester pentru eforturile pe care le fac uh, în ceea ce privește garantarea respectării drepturilor omului în uh, activitățile Frontex. Atât uh, forumul consultativ cât și oficialul pentru drepturile omului au un rol de spraveghere de a supraveghea respectarea drepturilor migraților în, atribu- în acțiunile întreprise de Frontex și, cu alte cuvinte, responsabilitatea dumneavoastră este foarte mare. Și vreau să spun aici că puteți conta pe întregul nostru sprijin în activitățile dumneavoastră și pot să vă asigur că Comisia noastră LIBE întreprinde eforturi constante pentru respectarea drepturilor fundamentale ale migranților. Responsabilitățile Frontex cresc constant în ultima vreme și aceste respons cu, cu, constant cu această creștere cresc și riscurile. Uh, spre exemplu, Frontex va fi una din piesele de bază a noului sistem de supraveghere a frontierelor Eurosur. Noi am reușit în timpul negocierilor uh, cu Consiliul să dăm uh, să acordăm acestui sistem și un rol important în salvarea de vieți omenești, în special pe mare. Uh, a fost o luptă intensă cu Consiliul, dar în cele din urmă a reușit acest lucru. Uh, însă felul în care acest lucru se va face în realitate depinde foarte mult și de dumneavoastră și de presiunea pe care o să o puneți asupra Frontex și asupra ofițerilor de frontieră în ceea ce privește protejarea drepturilor migranților și în special a dreptului la viață. Pe de altă parte, mă bucur că noul mecanism de evaluare Schengen, care a fost adoptat de curând, poate, pentru, de curând, pentru că acest lucru înseamnă că evaluarea achiului, uh, inclusiv a componentelor din codul frontierelor legate de drepturile fundamentale, se va face în mod uh, mult mai transparent și mai obiectiv, ceea ce va fi, uh, vă va ușura și dumneavoastră munca. Adaug aici și recenta adoptare a noului pachet privind azilul, care îmbunătățește condițiile de tratament ale migraților care solicită azil și cred că avem o, o evoluție evidentă a legislației europene referitoare la drepturile migranților. Cu toate acestea, știm cu toții că între prevederile legale și realități, realitate rămâne de multe ori un vid și de aceea cred că rolul dumneavoastră este să umpleți acest vid, astfel încât drepturile migranților să fie protejate și nu, nu doar pe hârtie, ci și în practică. Încă o dată vă rugăm să știți că aici a, a, veți găsi totdeauna un sprijin uh, din partea noastră. Thank you, Mr. Ansiu. Madame Guillaume. Mulțumim, doamna Guillaume. Doamna Guillaume. Dar vă rog să respectați timpul, vă reamintesc. Dar, bun, nu, doamna Wikström mai întâi, vă rog. Domnule președinte, dumneavoastră decideți, dar sunt gata să iau cuvântul. O aveam pe doamna Guillaume pe listă, dar uh, vă acordă prioritate. Vă rog, sunteți cât se poate implicat în acest dosar, aveți cuvântul. Ierarhia e peste tot. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc invitațiilor pentru prezentările detaliate. Ne-a făcut plăcere să vă ascultăm și am luat uh, notă cu mare interes. Eu am fost raportor din umbră pe raportul vizând man, noul mandat Frontex și cred că e interesant să urmărim ce se întâmplă și pe parcurs. Iată de ce mă bucur de prezența dumneavoastră astăzi aici și cred că trebuie să fim cu toții mândri, stimați colegi, de deci ce am, re- ce am reușit prin acest forum consultativ. Îmi amintesc că domnul Busutil, păcat că a plecat acum, și alți colegi am conlucrat cu toții într-un spirit de bună cooperare și am reușit să obținem uh, constituirea acestui forum consultativ. Uh, Cum așteptăm uh, raportul pe 2013 al forumului și sper că cooperarea între organizațiile noastre a fost una bună și că uh, informațiile figurează și în uh, programul de activitate. Delegația ale forumului consultativ știm că sunt prezente în uh, acțiunile comune pentru a monitoriza mai bine situația, dar aș avea o primă întrebare. Dacă aveți în vedere asemenea delegații ale forumului și uh, la alte operațiuni. Înțeleg că noul uh, regulament financiar al Frontex a creat uh, unele dificultăți pentru a finanța operațiunile și mă întreb în ce fel acesta a putut să vă afecteze munca. De asemenea, care sunt consecințele ce decurg din acest regulament financiar asupra calității activității dumneavoastră atunci când încercați să asigurați uh, respectarea drepturilor fundamentale. E limpede de asemenea că toți actorii implicați încearcă să respecte carta și alte instrumente relevante, mai înțeleg însă că apar și probleme practice, în special în felul în care vă puteți asigura că aceste reguli sunt chiar respectate. Uh, ce credeți că se poate face pentru a clarifica aceste proceduri, așa încât controlul să continue să fie eficace? Și mă întreb dacă procesul de introducere a plângerilor este unul suficient de lesnicios. Noi aici lucrăm asupra supravegherii uh, frontelor externe pe mare și în calitate de raportor din umbră aș dori să știu ceva mai multe asupra rolului formului consultativ în ce privește acest regulament. Și care ar fi elementele importante pentru dumneavoastră? Ce ați dori să subliniem și noi în acest regulament? Doamna Keller, acum. Thanks. Uh, mulțumesc, mulțumesc invitațiilor Noi, în comisia noastră, am uh, încercat din greu să um, se uh, aprobe mm, funcționarea instituțiilor pe care le reprezenta și am negociat din greu Consiliul. Noi deci suntem uh, cât se poate de angajați în a vă facilita munca. Știu de asemenea că nu trebuie să vă supraîncărcăm, cum că pentru că nu uh, <laughs> sunteți dumneavoastră responsabili pentru a stopa migrarea ilegală sau toate problemele de discriminare cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană, sunt multe, cum bine știm, tot ce puteți face este să monitorizați problemele relative la drepturile omului, puteți face recomandări în marginea activității Frontex și pentru noi acest lucru este foarte uh, important. Am trei întrebări. Odată ce privește recomandările, ați făcut deja astfel de recomandări și dacă da, care anume? Și cum au fost acestea uh, urmate sau nu? În al doilea rând, în mod legitim ați vorbit despre uh, diferitele competențe de responsabilitatea partajată între state membre, state gazdă, Frontex și așa mai departe. Știți cum am putea aborda aceste probleme cu uh, statele membre? și uh, uh, plănuiți ceva în acest sens. În al treilea rând, suspendarea temporară sau permanentă a operațiunilor în cazul încărcărilor grave ale drepturilor fundamentale. Ultima dată am vorbit cu un în, în, și în comisie ni s-a spus că se lucrează asupra unor linii directoare limpezi sau, altfel spus, ale unor criterii. Ce înseamnă, practic, încălcări grave ale drepturilor fundamentale. Sunt surprins acum să aflu că aceste criterii încă nu există. Ne puteți spune în ce stadiu ne aflăm și cum am putea să vă sprijinim eventual în acest sens, președintele. Doamna Ernst. Also Frontex gehört nach wie vor zu unseren höchstpersönlichen Frontex face parte din coșmarurile mele cele mai uh, mari și când uh, și ne dăm seama că nu putem fi de acord cu agenția în sine, dar cu situația drepturilor omului în orice caz. Doresc să mulțumesc uh, raportorilor noștri, domn, dom, mai ales domnului Kessler, care a explicat destul de clar uh, care sunt punctele cheie. Întotdeauna este bine să avem sisteme de monitorizare și uh, foruri consultative, foarte bine, dar dacă avem atunci trebuie să fie prevăzute și competențe pentru asta. Iar um, caracterul um, consultativ al forumului este prea puțin pentru a fi de acord cu asta, pentru a fi mulțumit de asta. Aș avea câteva întrebări și aș dori întrebări concrete. Doamnei Arnaes, sistemul de monitorizare, a vorbit despre sistemul de monitorizare și aș vrea să știu ce fel de rezultate există până acum în uh, domeniul monitorizării. Puteți să ne spuneți ceva concret în acest sens? Ați spus, de asemenea, că s-a adoptat un uh, cod de conduită, de comportament și că este importantă respectarea drepturilor omului și că trebuie să fie um, anunțate, notificate încălcări. Câte astfel de notificări au avut loc până acum pe baza Uh, nerespectării drepturilor uh, fundamentale. Domnului Kessler, o întrebare referitoare la raportul pe care l-ați dat. Câte operațiuni au fost suspendate din cauza încălcării drepturilor omului? Sau există exemple pe care le-am putea numi? Și care a fost elementul esențial, argumentul cheie pentru suspendarea sau încheiarea acestei uh, operațiuni? Ați spus că există plângeri, că există posibilitatea. Câte au existat? Puteți să ne spuneți ceva despre asta? În rest, cred că suntem ca la început, iar situația așa cum este acum uh, și având în vedere uh, cât oameni își pierd viața încercând să ajungă în Europa, Cred că trebuie noi, ca Comisie Libe, să continuăm să urmărim acest subiect. Mulțumesc. Doamna Guillaume, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântată la rândul meu de a fi ascultat pe invitații noștri și mă bucur că v-am putut primi astăzi aici. Regret dacă existau uh, documente prealabile, nu am putut personal să le consult ceea ce voi face cu siguranță ulterior. Cu spunea și Cecilia, am fost raportor din umbră atunci când am contribuit cu toții la instalarea acestor două organisme și pentru noi a fost o mare satisfacție să vedem că cele două organisme, într-adevăr, iată, astăzi funcționează. Nu cred că e momentul să revenim asupra situației la frontiere sau să dublăm dialogul cu Frontex, care va continua în mod regulat, dar ne interesează acțiunile dumneavoastră. Aș avea trei tipuri de întrebări. Odată, în ce privește cooperarea? Ați insistat uh, foarte mult spunând că există elemente care trebuie să meargă mai departe, e încă nevoie de progres. Despre ce cooperare vorbeați și cu cine? În al doilea rând, accesul la informații pertinente. Credeți că acum sunteți în poziția de a obține astfel de informații pertinente sau mai trebuie deschise niște uși? În fine, aveți un subiect asupra căruia credeți că trebuie lucrat în mod mai aprofundat și un punct asupra căruia să vă putem eventual sprijini și așa cum se spune mai multe ori, în ce privește plângerile. Dacă ați putea să ne oferiți detalii suplimentare pe aceste trei teme. Președintele, îmi mulțumesc că colegii au, și-au adresat întrebările. Avem câteva minute, puține la număr. Aș sugera uh, să răspundeți sau să comentați uh, întrebările care vi s-au adresat. Și v-aș ruga foarte, foarte mult să nu depășiți cele 5 minute care ne mai rămân. Îi dau de dată cuvântul domnului Arnaiz. Mulțumesc. Voi face tot posibilul să răspund succint. În ce privește formarea întâi. Există mai multe tipuri de formare și diverse capacități. Uneori Frontex dezvoltă materiale care sunt ulterior implementate de alții. De la uh, venirea mea, acest lucru uh, s-a aplicat vameșilor, dar există și alte tipuri de materiale. Frontex formează în mod direct în cadrele scheme europene la frontiere. și rezultatele obținute pe mine mă satisfac. Cooperarea cu state terțe. Frontex cooperează în, prin intermediul Serviciului de Acțiune Externă. Există acorduri bilaterale cu anumite state terțe care se referă la aspecte tehnice ale cooperării analiză de risc, formare în special. Alte aspecte abordate uh, trebuie să le analizez eu însă, pentru că nu am, am făcut-o încă, deși această întrebare mi s-a mai pus. Prioritatea pentru mine a fost de a, a vedea mai întâi ce se întâmplă în interior și abia apoi la nivel extern pentru a implementa acest sistem de monitorizare. A fost prioritatea mea numărul 1, dar uh, am să analizez mai aprofundat în viitorul apropiat aceste relații uh, de cooperare cu state terțe. Lucrurile s-au ameliorat sau nu? Acum trei ani nu eram aici, dar eu constat niște progrese, constat evoluții și în multe uh, cazuri încă e prea devreme să evaluăm cooperarea noastră după um, implementarea um, uh, forumului și a ofițerului pentru drepturi fundamentale. Dar, ca întotdeauna, există loc de mai bine. Mulțumesc pentru toate cuvintele de sprijin pe care le-am primit, apreciez în mod deosebit. Aș dori să clarific că am uh, mandat și eu pentru a monitoriza uh, acțiunile comune. Nu există uh, restricții în ce mă privește referitor la accesul la informații. Ca să răspund domnule Ghion. până acum nu am avut nicio problemă în a accesa informații. În ce privește recomandările, așa cum am mai uh, spus, poate pe scurt, Am analizat acțiunile și am făcut sugestii pe anumite puncte care ar putea ameliora protecția drepturilor fundamentale și majoritatea cazurilor au fost preluate aceste recomandări ale mele. În ce privește suspendarea sau închiderea operațiunilor, procedura e în curs, informația este primită, analizată, procesată la Frontex și sosește ca un pachet uh, complet, iar um, apoi se ia o decizie la nivel de management. Sistemul și uh, este în funcțiune, criteriile în ce privește uh, încălcările grave sau serioase încă trebuie dezvoltate dar uh, termenii, zic eu, sunt, uh, vorbesc de la sine. ce privește rezultatele de până acum uh, ale sistemului de monitorizare, e bine, acestea au de-a face cu diversitatea de actori implicați și mandatele diferite. Rezultatul până acum e că informația poate nu e greu de obținut, dar e informație brută. E doar o alegație și pentru a transforma asta într-un caz, lucrurile sunt destul de delicate. De la venirea mea am primit șase rapoarte în ce privește drepturile fundamentale Monitorizarea e în curs, analiza totuși s-a făcut și ce pot să vă spun e că suntem conștienți de impactul acestor situații în termen de drepturi fundamentale. Oamenii înțeleg care e impactul asupra drepturilor fundamentale în situațiile citate. Și am să mă opresc aici. Mulțumim, doamnă Arnaez. Nu mai avem timp. Domnule Kessler, vă rog. Am să încerc să fiu cât se poate de succint. Chiar dacă unele întrebări ar merita un răspuns care să dureze chiar și o oră de acum înainte. Nu, nu suntem implicați în cooperarea Frontex cu state terțe. Formul nu este implicat. dacă situația s-a ameliorat sau nu în ultimii ani, e bine, legislația s-a ameliorat foarte mult. Dacă și impactul acesta asupra realității s-a ameliorat, eu unul sunt destul de sceptic, date fiind uh, rapoartele referitoare la diverse incidente. Vă rog să rețineți un lucru. Existăm și lucrăm de-abia de la începutul lui 2013 și o facem nu ca uh, loc de muncă principal, e o, o obligație pe care ne-am asumat-o suplimentară, așa încât nu putem să răspundem tuturor așteptărilor pe care ați putea să le aveți. Nu suntem în măsură să răspundem controlului democratic al Parlamentului. În ce privește delegarea în ce privește operațiunile Frontex. Nu, nu putem, avem încredere că statele membre la rândul lor își monitorizează propriile operațiuni. În ce privește returnarea. Așa cum am mai spus, lucrăm doar de la începutul lui 2013 și nu am uh, întocmit recomandări formale. Pentru moment suntem într-un proces de uh, dialog cu uh, statele membre, cu uh, managementul. Deci nu există încă recomandări formale, dar probabil acestea vor urma la o etapă ulterioară. Doamna Arnaiz a răspuns deja la alte întrebări. Suntem și noi în contact cu statele membre, în special prin um, la, nivel, la nivelul managementului și am avut atât reacții pozitive cât și unele mai sceptice. Din câte știu, nu au existat operațiuni suspendate deocamdată. Și nu privim plângeri individuale. Prin urmare, nu vă pot răspunde la întrebarea referitoare la introducerea plângerilor. În ce privește accesul la informații, nu suntem în aceeași situație ca uh, ofițar pentru, ofițerul pentru drepturi fundamentale. Încă ne confruntăm cu birocrația de la Frontex atunci când vine vorba să accesăm anumite tipuri de documente. Încă nu știm exact ce putem și ce nu putem vedea ca document oficial. Mulțumesc, spune președintele. Doriți să mai adăugați ceva foarte scurt. Nu mai avem timp domnul Silvestri. Aș vrea la doamne, întrebarea doamnei uh, Scachera în ce privește recomandările. Aș vrea să dau un exemplu al felului în care feedback-ul nostru uh, parvine la Frontex. În contextul uh, codul de conduită în ce privește returnările, formul consultativ a oferit un set de comentarii. Am avut cam 30 uh, de puncte, dintre care jumătate au fost uh, preluate integral de Frontex, uh, vreo 5 parțial, iar restul de 10 nu au fost preluate. Avem un oarecare impact, dar nu integral. Și revenind la o întrebare recurentă, dacă a apărut sau nu o ameliorare, de când monitorizăm Frontex, doresc să spun ce au spus și colegii mei. Din punctul nostru de vedere, au existat multe schimbări pe hârtie și în ce privește inclusiv planurile operaționale. Dar acum trebuie să ne concentrăm pe implementarea efectivă a acestor schimbări la frontiere. Acesta este următoarea noastră sarcină. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, participare pentru efort, pentru felul în care ați împărtășit informațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru dezbatere și va fi o dezbatere ce va fi reluată, cu siguranță. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, ne oprim acum aici și ne revedem pe data de 8 iulie la orele 15 după amiază. Vă mulțumesc!